Thank you, thank you very much uh, for being here. Now... Mulțumim foarte mult pentru prezență. Începem uh, cu ședința noastră, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, considerăm această ordine de zi adoptată. Nu am nimic la comunicările președintelui. Trecem la punctul 3, raportul privind negocierile interinstituționale. Aș dori să vă informez în legătură cu dialogurile tripartite. Uh, primul cu privire la crowdfunding, la în 6 noiembrie, Parlamentul și Consiliul au început negocieri cu privire la armonizare, rolul ESMA în uh, cadrul finanțării participative, pragul pentru proiectele individuale, uh, sfera de aplicare a regulamentului s-au înregistrat progrese, dar continuăm cu trilogurile, al treilea fiind programat în 25 noiembrie. Econ Envry, cadru pentru investiții durabile, dialog tripartit din 6 noiembrie. Al doilea a avut loc deci în 6 noiembrie, negocierile deci părțile de la negociere au avut un schimb de vedere cu privire la interacțiunile în, uh, cu privire la uh, regulamentul privind uh, dezvăluirea informațiilor și propunerea pentru taxonomie. Există puncte comune între cele două regulamente, de exemplu definirea participantului la piețe financiare și a produsului financiar, apoi incluziunea dimensiunii sociale a avut loc o dezbatere aprofundată cu privire la articolul 1, cu privire la sfera de aplicare, doi definiții și trei criterii pentru activitățile durabile din punct de vedere economic și patru folosirea criteriilor pentru aceste activități durabile din punct de vedere uh, economic. Și articolul 4 uh, după aceea, articolele 5 și 12 trebuie să fie studiate la nivel tehnic, următorul dialog urmând să aibă loc în 20 noiembrie. Următorul punct de pe de zi, adoptarea ședințelor din 4 noiembrie și 5 noiembrie și dacă nu sunt uh, obiecții, atunci considerăm aceste uh, procese verbale adoptate și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem uh, un uh, uh, schimb de vederi și dialog economic cu Mario Centeno, președintele Eurogrupului. Aș dori să-i urez bun venit, un călduros bun venit la comisia noastră. Avem uh, acest dialog uh, economic sistematic. În uh, mandatul anterior am avut de două ori dialoguri economice între președintele Eurogrup și Comisia Econ, de fiecare dată primăvara și toamna. Ultimul a avut loc în 20 noiembrie 2018. Domnul Centeno a participat de asemenea la săptămâna parlamentară europeană din februarie anul curent. Din păcate, nu am avut un dialog economic uh, în această primăvară datorită uh, campaniei electorale. Uh, ședința de astăzi va fi o oportunitate pentru noi uh, pentru a, dezbate, a dezbate activitatea Eurogrupului uh, și în ce privește recomandările Consiliului pentru zona euro și implementarea recomandărilor specifice pe țară din 2019. De asemenea, vom putea face un bilanț al activității prezente pentru finalizarea Uniunii Economice și Monetare, inclusiv a Uniunii Bancare. Domnule Centeno, aveți cuvântul doamnă președinte, stimați uh, uh, eurodeputații, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să particip la o ședință a Comisiei Econ. Uh, pentru prima dată vin la această comisie în acest nou mandat, deci aș dori în primul rând să vă uh, felicit uh, pe toți pentru alegerea dumneavoastră și pe dumneavoastră, doamnă președinte, pentru numirea în funcția de președinte al Comisiei Econ. Sper să avem un schimb rodnic, atât astăzi cât și în lunile viitoare. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre situația economică și despre uh, mixul de politici, după care voi continua cu aprofundarea Uniunii Economice și Monetare și voi conchide cu câteva cuvinte uh, pe partea instituțională. Zona euro uh, se poate uita înapoi, deci am avut uh, șase ani de creștere economică pozitivă, dar activitatea economică a început anul trecut să se încetinească. Economiile noastre au uh, operat uh, într-un mediu nesigur, confruntându-se cu riscuri uh, care sunt predominant externe și politice. Ceea ce înseamnă că am avut destul de mult succes în limitarea și reducerea surselor de risc în zona euro în ultimii șase ani, dar nu cred că trebuie să ne culcăm pe lauri. După crearea a mai bine de 11 milioane de locuri muncă și după șase ani consecutiv de creștere economică pozitivă, trebuie să continuăm procesul nostru de reforme și trebuie să ne asigurăm că uh, el devine mai inclusiv uh, și că uh, vom obține uh, rezultate pozitive. Nu ne surprize faptul că Uh, această incertitudine are efecte negative, mai ales în ce privește procesarea. Ultima previziune a Comisiei nu prevede niciun fel de recesiune nici la nivel de țară și nici la nivel agregat. Uh, sectorul serviciilor și piața muncii au fost uh, rezistente, dar nu putem să excludem total riscul de contagiune. Sigur că nu cred că trebuie să fim uh, alarmiști, dar eu cred că trebuie să luăm uh, măsuri dacă dorim să continuăm cu creșterea economică pozitivă și cu uh, tendințele pozitive de pe piața muncii. Schimburile noastre sistematice de uh, vederi, practic cu ocazia fiecărui grup Eurogrup, uh, arată că domnește consensul conform căruia statele membre ar trebui să își coordoneze activitățile uh, în caz de criză economică și să evite politicile prociclice fiscale. Deci dacă ajungem la criză economică, nu trebuie să luăm uh, măsuri de austeritate care ar răutăți-o. Nu ar trebui să repetăm greșelile din trecut. Și deci, în acest sens, este nevoie de uh, acțiuni de preîntâmpinare. Reacțiile fiscale ar trebui să fie diferențiate, ținând cont de marja de uh, manevră a fiecarei uh, țări în parte. Din nou, nu cred că ar trebui să repetăm greșelile din trecut. Oriunde se poate, <clears throat> poziția fiscală ar trebui să uh, fie una flexibilă dacă aceste riscuri de uh, criză economică se materializează. În dezbaterile noastre, mai multe state membre au uh, identificat reforme și investiții în cercetare și dezvoltare și în uh, uh protecția mediului ca o prioritate pentru a spori creșterea economică și pentru a face față competiției din partea altor zone economice. În acest, cred că trebuie să creăm mediul instituțional adecvat. Deci, aș dori să mă refer acum la reforma zonei euro, proiectul nostru uh, cu bătaie lungă. Grupul euro a uh, depus eforturi uh, intense în ultimii doi ani. Voi începe cu instrumentul bugetar pentru competitivitate și convergență. Așa îl numim noi BIC, și el uh, reprezintă partea cea mai inovatoare a Uniunii Economice și Monetare. În iunie și octombrie ne-am pus de acord pe trăsăturile principale privind BIC și elementele sale de finanțare. Scopul său este să promoveze convergența și competitivitatea. Însă cred că mm, uh, ar fi greșit să vedem doar valoarea uh, financiară a bicului. Ceea ce contează cel mai mult nu este amploarea sa, nici măcar ce poate deveni, ci ce conține. BIC va consolida cadrul nostru de coordonare economică și uh, cheia de alocare convenită Uh, favorizează țările care au uh, nevoie de convergență și de competitivitate mai mari. Și asta pe drept cuvânt. Însă, toate țările și deci toți uh, cetățenii din zona euro vor trage foloase de pe urma bicului. El nu este un instrument de stabilizare. De fapt, nu a, de, aceasta, de aceasta a fost conceput. Însă, el va apropia economiile noastre și astfel va reduce preocupările legate de transferurile permanente. Și, în acest sens, BIC va uh, conferi mai multă stabilitate. Așa cum a spus Mario Draghi în discursul său de adio în urmă cu câteva săptămâni, niciun buget din istorie nu a început cu stabilizarea. Instrumentul BIC este diferit de celelalte instrumente din bugetul european, mai ales pentru că are o flexibilitate sporită și apoi conține și acorduri de guvernanță specifice. Fondurile vor fi investite în proiecte care uh, reflectă prioritățile anuale ale zonei euro și o parte din aceste fonduri uh, va fi distribuită în mod flexibil între țări. Instrumentul BIG va aduce contribuția și la stabilizarea investițiilor, permițând țărilor să-și reducă rata de cofinanțare în vremuri de criză. Liderii vor uh, Uh, hotărâ dimensiunea bicului în contextul uh, dezbaterilor bugetare, dar uh, probabil că va fi o contribuție modestă în faza inițială. Președinția finlandeză a început activitatea legislativă pe două regulamente importante și domnește sprijinul în statele membre pentru a avea un text juridic separat pentru BIC diferit de programul de sprijin pentru reformă. Și sper ca negocierile de la Parlamentul European să fie finalizate cât mai repede, astfel încât instrumentul să poată să fie fie lansat în 2021 și bineînțeles că mă bazez uh, pe sprijinul dumneavoastră. Ca de obicei, decizia finală va fi un compromis, dar acesta este al doilea nume al democrației și, până la urmă, uh, ne aflăm în Casa Democrației Europene, deci haideți să depunem eforturi pentru a obține un uh, compromis. În fine, sunt convins că introducerea bicului ne va da un motiv pentru a ne gândi cum să structurăm Ehm, în timp ehm, ehm, schimburile noastre informale. Sper să avem ocazia să discutăm cât mai mult eh, pe viitor. Acum aș dori să spun câteva cuvinte despre alte domenii în care s-au eh, înregistrat progrese și care au eh, crescut reziliența Uniunii Economice și Monetare. În primul rând, Eurogrupul a ajuns în iunie la un acord cu privire la revizuirea tratatului MES. Astfel, uh, vom avea o folosire mai eficace a mecanismului european de stabilitate. Astfel, uh, instrumentele de precauție vor fi mai accesibile și uh, programele de ajustare vor fi mai eficiente. De asemenea, cadrul de prevenire a crizelor va fi și el întărit. Apoi, MES va reprezenta o plasă de siguranță pentru Fondul Unic de Rezoluție, care era piesa lipsă din Uniunea Bancară finalizăm uh, documentele juridice înainte să începem uh, cu ratificarea tratatului revizuit MES. Și acest proces ar putea întinde până la finele 2020. Acum câteva cuvinte despre Uniunea Bancară. Am uh, depus eforturi la nivel tehnic uh, cu privire la EDIS uh, pentru a obține temelia unui acord care, din punctul meu de vedere, este posibil de atins. Am hotărât să avem o abordare holistică și să avem această dezbatere a EDIS ca un fel de piesă a unui puzzle mai amplu cu privire la Uniune Bancare mai puternică. Deci EDIS va include măsuri pentru a uh, consolida instrumentele de rezoluție și pentru a uh, stimula diversificarea portofoliilor de obligațiuni uh, suverane. Anul trecut s-a instituit un grup la nivel înalt format din ministrii de finanțe pentru a discuta toate aceste subiecte. Și sunt convins că vom înregistra doar progrese dacă reușim să Uh, negociem la masa negocierilor toate aceste elemente în spiritul compromisului. În acest sens, Inițiativa Germaniei de la începutul acestei luni a fost extrem de importantă pentru că astfel am avut o dezbatere constructivă și o schimbare uh, în uh, ambianța de la Eurogrup. De asemenea, sper ca și comisia, noua comisie, să vină cu un avânt nou și, bineînțeles, și din partea Parlamentului European ne apropiem de uh, finalizarea foi de parcurs pentru a începe dezbaterile politice cu privire la schema comună de depozite uh, și este o veste foarte bună pentru europeni. În ceea ce privește aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, ultimile eforturi ne arată că statele din zona euro au optat pentru o integrare aprofundată Uh, și rezonabilă. Este un semnal încurajator în, vremul în, în vremuri în care sprijinul pentru instituțiile europene, dar și pentru euro, uh, este la cote mari, însă populismul câștigă și el teren și relațiile internaționale sunt uh, din ce în ce mai tensionate. Pentru a asigura Uh, suveranitatea uh, zonei uh, euro, din punct de vedere economic, financiar, trebuie să luăm măsuri concrete. Este singurul răspuns posibil la provocările din partea cetățenilor în urma alegerilor din luna mai. Eurogrup acordă o atenție sporită chestiunii transparenței. În 2016 am convenit să publicăm ordinea de zi ale Eurogrupului și documentele sale de ședință, la fel ca și concluziile noastre, pe care le numim uh, Summing Up Letters. Eu am considerat că era momentul să luăm măsuri suplimentare cu respectarea uh, limitelor juridice ale cadrului instituțional în calitate de organism uh, informal. La inițiativa mea, Eurogrupul uh, a convenit în septembrie să publice, de exemplu, datele ședințelor uh, ale grupului de pregătire a Eurogrupului, EWG, de asemenea să creeze o bază online a acestor documente de ședință. Și uh, suntem dispuși să revizuim uh, toate aceste propuneri în timp. Câteva cuvinte acum în ce privește numirea membrilor uh, din uh, Comitetul Director uh, Banca Europeană ce Banca Centrală Europeană. Este o chestiune foarte importantă. Știu că uh, Parlamentul European dorește Consiliului, uh, a cerut Consiliului o listă scurtă și înțeleg motivele, dar după cum știți, procesul de selecție este prevăzut în tratat și asta include și implicarea diverselor instituții uh, în mod diferit nu uh, putem uh, și nici nu avem drept din punct de vedere juridic să improvizăm. Din punctul meu de vedere, eu am fost perfect transparent în ceea ce privește uh, candidaturile propuse de către statele membre. Ele sunt uh, comunicate uh, imediat după ce uh, termenul limite s-a încheiat. De asemenea, știu că Parlamentul European a subliniat adesea importanța de a îmbunătăți echilibrul uh, între bărbați și femei și împărtășesc uh, acest punct de vedere. Sigur că uh, asta aduc eu în atenția mișilor de finanțe de fiecare dată când fac propuneri de candidaturi. Nu trebuie speranța că statele membre vor uh, lua în serios, în viitoarele numiri, uh, echilibrul între bărbați și femei noi uh, ne dorim să avem o, uh, o componență echilibrată și sper ca Parlamentul European să încurajeze și să uh, consolideze acest proces care este important pentru atingerea obiectivelor pentru viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Centano. Acum începem cu uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aș dori să vă reamintesc care sunt regulile obișnuite. Deci avem 5 minute, 2 minute pentru întrebare și 3 minute pentru răspuns. Începem cu Lidia Pereira de la PPE. Signora prezident, signor prezident... Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Eurogrupului. Cetățenii europeni consideră că moneda euro este una din principalele realizări ale integrării europene. Tocmai de aceea este extrem de important ca în cele din urmă să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră în uh, Comisia Econ. Instabilitățile din uh, schimburile comerciale internaționale, riscurile la adresa creșterii economice pe plan uh, internațional, Brexitul, to- toți, toate acestea sunt au consecințe asupra potențialului de creștere economică și sunt uh, probleme care devin tot mai evidente. De exemplu, uh, datoria publică. În sine aceasta este o problemă, însă există diferențe imense între țările din uh, zona euro. Unele sunt uh, sub uh, pragul de 60% din PIB, altele peste 120%, cum ar fi Portugalia, Grecia și așa mai departe. Aceste diferențe reprezintă o problemă majoră dacă ne dorim uh, urmarea unor politici, unor măsuri politice cu caracter contraciclic. Dacă cheltuim uh, banii când soarele strălucește, nu prea mai avem bani când uh, avem probleme. Țări ca Italia, Grecia și Portugalia își depășesc și au depășit deficitul de 3% din PIB cum interpretați aceste diferențe între uh, țările care au un deficit și un surplus uh, bugetar și cum va afecta această situație reformele necesare pentru zona euro? Mulțumesc. Dacă sunteți de acord, o să răspund acestor întrebări în uh, limba portugheză. Ne confruntăm într-adevăr cu situații foarte diferite. Dacă este să examinăm istoria finanțării, uh, finanțelor publice a, statelor din zona euro, diferența um, este indicată foarte bine de nivelul datoriei publice, de exemplu. Tocmai de aceea, tratatele și acordurile în uh, vigoare identifică acel obiectiv pe termen uh, mediu pentru a cere uh, statelor membre ca din momentul în care respectă obiectivul pe termen mediu bugetar să recurgă la uh, stabilizatori uh, automați cu ocazia unor crize economice. Obiectivul monitorizării comune efectuate de noi din punctul de vedere al politicii fiscale în zona euro este până la urmă de a ne asigura că toate statele membre își pot atinge obiectivul pe termen mediu. Și acest proces trebuie să fie unul uh, flexibil flex și un ingredient, un, un, uh, o componentă uh, importantă este răbdarea. Trebuie să înțelegem că aceste procese sunt treptate și că trebuie să răspundă de fiecare dată uh, situației concrete din punct de vedere economic. Sunt uh, procese mm, pe termen lung datorită uh, tuturor elementelor care stau la baza lor și trebuie să ținem cont de toți acești factori și să avem o privire de ansamblu. Însă, astăzi, din punct de vedere istoric, ne aflăm într-o situație cu caracter unic. În ultimii ani, Nicio țară nu s-a confruntat cu deschiderea împotriva sa unei uh, proceduri de deficit excesiv. Există, într-adevăr, diferențe din punctul de vedere al poziției bugetelor statelor din uh, zona euro, însă aceste diferențe sunt mai mici decât au fost vreodată. Deci, din acest punct de vedere, poziția bugetară, pozițiile bugetare ale statelor din zona euro sunt mai aliniate, mai apropiate decât uh, vreodată în trecut. Deci, uh, ar fi bine să nu pierdem această privire de ansamblu asupra situației. Abordarea noastră s-a schimbat pe parcursul timpului. Am înțeles că trebuie să reexaminăm uh, normele fiscale și trebuie să ne asigurăm că factorii decidenți politici vor găsi răspunsurile necesare provocărilor cu care ne confruntăm. Și trebuie să recunosc că există uh, transformări pozitive, nu doar în zona euro, dar și în afara zonei euro. Și în concluzie, aș dori doar să vă atrag atenția asupra faptului că în urmă cu 6-7 ani moneda euro era în pragul uh, prăpastiei, pe pragul, pe buza prăpastiei și acum am reușit să depășim această situație periculoasă, ne consolidăm instituțiile și facem acest lucru în mod comun. Mulțumesc. Jonas Fernandez de la Eșida. Bună seara! Vă mulțumesc, domnule ministru Centeno. Aș avea câteva întrebări în legătură cu acordul convenit uh, luna trecută de Eurogrup privind instrumentul bugetar pentru competitivitate și uh, convergență. Întrebarea mea are două uh, dimensiuni. Pe de-o parte, nu înțeleg care este, mm, de ce este necesar, necesar să examinăm crearea unui nou uh, tratat, unui nou acord. Dacă acest uh, instrument trebuie să facă parte din viitorul cadru financiar multianual și în acest context ar trebui să apară în fața Parlamentului European, eu nu înțeleg cum poate fi scos obligativității de a face obiectul unui control uh, democratic. Și de ce acest instrument trebuie să fie scos în afara bugetului european în contextul unui tratat cu caracter interguvernamental care permite ca Parlamentul European să nu controleze modul în care va funcționa acest instrument. Și un alt lucru pe care nu reușesc să îl înțeleg este următorul. Bugetul Uniunii Europene are două funcții. O funcție de convergență prin intermediul fondurilor de coeziune și a celor uh, structurale și, pe de altă parte, același buget uh, trebuie să susțină, trebuie să amelioreze competitivitatea Uniunii Europene, de exemplu, prin programe cum ar fi Orizont 2020. În aceste condiții, nu prea înțeleg de ce um, este nevoie ca în cadrul financiar multianual să creăm un alt instrument care până la urmă nu face decât să financeze aceleași măsuri finanțate deja din bugetul Uniunii Europene fiind vorba de măsuri care promovează competitivitatea și uh, convergența. Deci nu văd cum de ce este nevoie să, retra- să sustragem uh, resurse de la bugetul Uniunii Europene uh, fonduri care să fie destinate doar uh, stat, statelor care au moneda euro. Deci, pentru convergență și competitivitate dispunem deja de bugetul european general. Deci, nu înțeleg care ar fi plus valoarea adusă de un asemenea instrument extern. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Fernandez, pentru întrebarea dumneavoastră. Posibilitatea de a avea un acord cu caracter interguvernamental se referă la a decide dimensiunea generală a bugetului. Și nu este vorba de evitarea con- controlării din partea instituțiilor a modului în care aceste fonduri sunt cheltuite sau sunt canalizate înspre anumite politici. De fapt, din punctul meu de vedere, cele două cuvinte cheie din punctul de vedere al definirii caracterului nou al acestui instrument bugetar pentru competitivitate în uh, convergență în contextul econom, Economice și Monetare se referă la guvernanță și flexibilitate. Este vorba de un nou tip de guvernanță pentru că este vorba de mm, un instrument dedicat anumitor uh, recomandări din um, recomandările specifice pentru zonele euro un domeniu care până acum, la care până acum am lucrat, dar care nu a avut nicio dimensiune financiară și este un lucru foarte important din punctul de vedere al, al procesului de coordonare a politicilor pentru întreaga zonă euro. Cu toții ne dorim să sporim rolul internațional al monedei euro și aș dori să mă credeți că Um, din acest punct de vedere, pentru ca moneda euro să aibă succes, are nevoie și de această dimensiune politică. V-ați referit la funcția de stabilizare și cred că aveți dreptate. În sensul că putem evolua înspre o asemenea dimensiune, însă aceasta nu este inclusă în contextul acestui instrument bugetar la care lucrăm. Pentru a ne simți, simți cât mai confortabil, cel puțin din punct de vedere longitudinal, pe parcursul timpului, îmi permite să mă refer la cuvintele președintelui BC Mario Draghi, care a spus că aceasta este aceasta este orice, aceasta este evoluția normală, naturală oricărui instrument uh, bugetar. Deci, trebuie să înțelegem uh, care este domeniul de aplicare, dimensiunea, uh, ce putem realiza prin acest nou instrument și să lucrăm la el atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al unor altor, altor instrumente pe viitor. Mulțumesc, domnul Garicano de la Rinio. La pregunta în, în spaniol, señor. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în spaniolă, domnule Săltenu. Iată, avem o poză aici uh, de la Consiliul Guvernatorilor al BCE, o întâlnire de săptămâna trecută. Puteți vedea aici că singura femeie așezată la masă este doamna Lagarde. Mai sunt uh, femei, uh, mai multe femei de fapt, în portretele de pe pereți decât la masă. Practic, avem o singură reprezentantă și noi uh, credem că în Europa și de la Parlamentul European am insistat asupra acestui lucru, credem că este o situație de neacceptat. Pentru că uh, nu putem vorbi aici doar de declarații fără sens uh, și să cerem să se numească o femeie pentru o instituție care are 28 de bărbați la nivelul de vârf. Mi se pare că e vorba de o problemă structurală aici. Nevoastră ați vorbit despre acțiuni de natură informală, să spunem, pentru a duce muncă de convingere față de guverne și înțeleg foarte bine o astfel de reacție și cred în ea, însă avem nevoie și de altceva. Avem nevoie de o soluție structurală pentru a schimba odată pentru totdeauna așa ceva. Propunerea noastră, după cum știți, este ca pentru fiecare post să se propună doi candidați, o femeie, un bărbat și doar în felul acesta putem avea o uh, creștere a numărului de femei reprezentate. Cetățenii europeni așteaptă angajamente reale din partea noastră pentru a atinge obiectivul egalității de gen și nu doresc să accepte ca jumătate din populație să fie practic exclusă din start. Eurogrupul ar trebui să ne ajute pentru a atinge acest obiectiv și pentru a implementa soluții structurale care să ducă la o schimbare a situației. Mulțumesc! Thank you, thank you, Mr. Garicano. Uh... Vă mulțumesc, domnule Garicano. Vă cunosc uh, foarte bine părerile și cunosc uh, opiniile exprimate pe acest subiect de mai mulți uh, eurodeputați. Și pentru a răspunde preocupărilor uh, dumneavoastră vis-a-vis -vis de respectarea competențelor fiecarei instituții și pentru a respecta procesul prevăzut în tratate, așa cum am spus în, în declarația mea introductivă, Euro, Eurogrupul face publică face public calendarul procesului de selecție, este un proces destul de transparent, descentralizat, în care putem re- răspunde, reacționa propunerilor de candidat. de candidați. Statele membre pot să își propună candidații în funcție de, cal, de termenele limită stabilită termene limită cunoscute cu mult timp înainte, tocmai pentru ca acest proces să, fie, să poată fi încununat de succes. Este adevărat de asemenea că în momentul în care invităm uh, statele membre, în momentul în care am invitat statele membre să propună candidați, am insistat asupra importanței garantării nu doar a unei, uh, a unei uh, parități de gen în Consiliul de Administrație, dar și al garantării unei pluralități. Pentru că din acest punct de vedere putem face mai multe, în mod evident. Putem examina ce se întâmplă acum și nu are niciun rost să nu examinăm ce s-a întâmplat în anul 2019, să ignorăm pașii importanți făcuți uh, în acest an din uh, cele trei posturi uh, care au devenit libere în acest an. Un o candidată a fost, o candidată femeie a fost numită pe postul de președintă a Băncii Centrale Europene pentru prima dată în istorie, este cea mai importantă uh, evoluție din acest punct de vedere și pentru celelalte două posturi există un candidat uh, bărbat și o candidată femeie. Sunt posturi care pot fi ocupate până la sfârșitul acestui an ceea ce înseamnă că numărul femeilor din Consiliul de Administrație s-ar putea să fie cel mai mare din istoria Băncii Centrale Europene și este un lucru pe care ne putem uh, baza pentru a extinde această tendință și mai mult pe viitor. Înțeleg uh, îngrijorările exprimate și cred că presiunea pe care am reușit să o exercităm dă roade acum și nu ne rămâne decât să continuăm în această direcție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Gigold, din partea verzilor. Mulțumesc, do- doamna președintă, domnule Senteno. Aș dori să insist pe această chestiune. Pentru că știu și înțeleg că posibilitățile dumneavoastră sunt limitate. Am luat notă de acest lucru. Însă, trebuie să spun că motivul pentru uh, imaginea, poza, care nu mai are ce căuta în secolul 21, se, ref, se referă doar uh, parțial la numirile Um, pe care nu, nu le putem influența, ci și mai ales dat, datorită numirilor făcute în băncile centrale um, naționale. Tocmai de aceea acesta este motivul principal pentru care poza arată așa cum arată. Deci aș dori să vă întreb dacă vă puteți angaja să deschideți o dezbatere în uh, Eurogrup pe marginea propunerilor pe plan național în băncile centrale naționale, pentru că doar dacă va exista o pondere mai mare de femei în uh, Uh, active în băncile centrale naționale, imaginea se va putea schimba și pe plan european. Ce pot spune este că reputația BCE este în joc dacă lucrurile nu se vor uh, schimba și Eurogrupului îi revine o responsabilitate um, anume pentru că este singurul forum unde această chestiune poate fi rezolvată cu succes. Mulțumesc, domnule Gigol, vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu aș dori să vă dezamăgesc în vreun fel, ținând seama de povara pe care o, tocmai, tocmai mi-ați pus-o pe umeri. Dar împreună cred că trebuie să lucrăm la această chestiune pentru a schimba lucrurile și uh, la nivel național, așa cum, uh, așa cum a spus și dumneavoastră. Mm, există, din, din păcate, această caracteristică comună peste tot în uh, sectorul financiar, lentoarea cu care avansează lucrurile din acest punct de vedere. Însă, confruntându-ne cu asemenea situație, cred că Trebuie să încercăm să îmbunătățim modul în, să schimbăm fluxul general și să încercăm să-l canalizăm pe această direcție pe viitor. Din nou, revin asupra acestui aspect, este un proces decizional extrem de, de centralizat, care ține de competențele guvernelor naționale. Trebuie să lucrăm în continuare la acest lucru, însă, după cum am spus, este o activitate comună și ce pot să vă promit este că în mod repetat această chestiune va fi pusă pe agenda la, pe agenda Eurogrupului. Și împreună cu colegii mei voi depune eforturi suplimentare pentru ca poza respectivă și această situație să se schimbe. Slotul este în mod normal de 5 minute, spune domnul Giggold. Și trebuie să recunosc că nu mi-ați răspuns în tocmai la întrebarea mea, pentru că eu vă întrebasem, sunteți dispus să deschideți o discuție pe marginea echilibrului de gen, inclusiv când vine vorba de directorii prezenți în băncile centrale naționale. Deci să vă asumați respons- responsabilitatea de a deschide o dezbatere, nu doar când vine vorba de viitoarele numiri care trebuie să fie făcute. Am înțeles că sunteți angajat din acest lucru și sunt sigur că ați făcut-o, însă mă referam la responsabilitatea generală asupra acestei situații și vă întrebați dacă sunteți dispuși să aduceți uh, această chestiune pe uh, agenda Eurogrupului pentru a îmbunătăți echilibrul de gen și în rândul directorilor generali din băncile centrale naționale. Domnul Senteno, am început prin a preciza că nu doresc să vă dezamăgesc ținând seama de faptul că nu prea dispun de instrumente la Eurogrup pentru a recurge la o asemenea acțiune uh, uh, care să influențeze atât de mult deciziile guvernelor. Într-adevăr, este o problemă faptul că la nivelul este o chestiune care ar putea fi discutată și în Consiliul de Administrație al uh, Băncii Centrale Europene. Însă, ce doream să vă asigur e că nu este o chestiune care va putea fi ignorată nici la nivel național, nici la nivel european și în calitate de coordonator al ministrilor de finanțe din zona euro, o să transmit acestor miniștri preocupările dumneavoastră la momentul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc, Antonio Rinaldi. Vă mulțumesc, domnule președinte Tinagli. Domnule președinte Senteno, profit de această ocazie rară pentru a putea lua cuvântul în fața a milioane de de cetățeni europeni în legătură cu reforma mecanismului european de, stab- de stabilitate. Din păcate, după cum știți prea bine și dumneavoastră, Parlamentul European nu a fost implicat, așa cum nu au fost implicate și nici alte parlamente naționale, decât într-un mod destul de limitat să iau decizii fundamentale în lipsa unei dezbateri adecvate, în lipsa unei uh, transparențe necesare, ceea ce nu poate să ducă la derive nedemocratice și autoritare, de care nu avem nevoie. Restructurarea cu caracter preventiv a datoriilor, o precondiție pentru a avea acces la acest fond, nu face decât să reprezintă o um, recapitalizare uh, internă pe spezele uh, cetățenilor. O, astfel se poate ajunge la situații de panică pe piețe cu scăderea prețurilor pentru obligațiunile de stat și dând apă la moară unei uh, profeții care se, auto, au, se poate auto-adeveri. În plus, uh, statele, anumite state membre nu ar putea să se mai finanțeze uh, pe piețele financiare și ar trebui să recurgă apoi la mecanismul european de stabilitate. Acest fond, în loc să stabilizeze drepturi drept mare piețele, nu ar face decât să le uh, destabilizeze și mai mult. Această reformă a mecanismului european de stabilitate pare să nu fie decât o tentativă de a repropune niște mecanisme cu caracter automat, în uh, situațiile în care pactul uh, fiscal nu mai funcționează foarte bine. Deci în condițiile în care ușa a fost închisă, se încearcă revenirea cu acestei uh, soluții pe fereastră. Nu se mai respectă tratatele europene și în aceste condiții, domnule președinte Sentena, aș dori să vă întreb dacă ați analizat suficient de precaut toate aceste riscuri. Și aș dori să vă întreb dacă uh, primul ministru Conte s-a referit la toate aceste probleme sau și-a dat consimțământul fără a-și exprima niciun fel de veto în condițiile în care Parlamentul italian nu a fost deloc informat. Și în 7 noiembrie uh, Eurogrupul a declarat că reforma mecanismului european de, de securitate a fost um, încheiată. Dacă Italia sau un alt stat membru nu ar fi de acord cu această reformă, vă, mă, vă întreb, se mai poate schimba ceva? Thank you. Thank you, Mr. Rinaldi. Well, uh... Mulțumesc, domnule Rinaldi. ESM-ul, după cum știți, este un acord interguvernamental Prin urmare, funcționează conform regulamentului și în conformitate cu tratatul care a înființat acest instrument. Un instrument care de altfel a fost esențial tocmai pentru a depăși dificultățile în perioada de criză. De fapt, este un element esențial pe care îl avem la dispoziție, o adevărată protecție față de eventuale crize și față de criza cu care ne-am confruntat în urmă cu 10 ani. Dacă am mai trece printr-o astfel de criză, avem deja acest mecanism de stabilitate europeană care este deja funcțional și am avea mult mai multă reușită pentru a face față unei astfel de situații. E adevărat, e vorba de un acord interguvernamental cu un regulament foarte clar și care prevede și uh, relația sa cu celelalte instituții ale UE. Însă, pe de altă parte, este adevărat că rapoartele în ceea ce privește sem ul și uh, rapoartele pe țară sunt prezentate de câte ori e nevoie și de câte ori ele sunt disponibile și în fața Parlamentului European. Aș vrea să vă asigur că nu e vorba de o restructurare automată care să fie gândită pentru schimbările implementate în regulament. Din potrivă, noi încercăm să propunem noi instrumente tocmai pentru a evita o astfel de uh, contaminare pe care am văzut-o în criza din 2009-2010. Uh, pentru asta, bineînțeles, e nevoie de o dezbatere, sunt absolut de acord. E adevărat că e nevoie de dialog de altfel, e nevoie de o implicare din partea tuturor și la toate nivelurile în cadrul UE. Însă, noul tratat uh, la anul, așa cum spuneam mai devreme, va fi ratificat de statele membre la nivelul adecvat pentru fiecare stat. Dacă vom ajunge până acolo, ceea ce sper să se întâmple, și, bineînțeles, în acea dezbatere care va urma, bineînțeles, ne așteptăm ca ratificarea să fie finalizată pentru toate statele membre. Ne dorim ca acest proces să aibă reușită, însă e clar că va trebui să urmărim îndeaproape, să vedem ce se va întâmpla la anul. O ultimă chestiune pentru a finaliza. Pot să vă asigur că acordăm o importanță deosebită acestui instrument și stabilității în general și cunoaștem foarte bine îngrijorările dumneavoastră pentru a nu perturba piața. și tot din acest punct de vedere pot să spun că am învățat din greșelile trecutului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Epping din partea ECR. Mulțumesc, doamna președintă. Aș avea o întrebare în legătură cu coeziunea în zona euro. A, dacă ne uităm la situația actuală, avem două chestiuni diferite. În primul rând, în ceea ce privește mecanismul de stabilitate europeană, care este văzut ca un fel de backstop, cu obiectivul final de a oferi o plasă de siguranță în cazul falimentelor bancare, deci fonduri suficiente pentru aceste bănci în pericol. Aceasta în primul rând. În al doilea rând e vorba de EDIS, de schema europeană de garantare a depozitelor, care dorește să ofere garanții pentru economiile uh, curente și, de asemenea, pentru creditele non-performante. Cele două au în comun următorul lucru, au o caracteristică uh, care se leagă de transferuri. Și în unele țări există temeri că aceste transferuri, atunci când e vorba de Uniunea Monetară, ea se va transforma practic într-o Uniune a transferurilor. O Uniune care este practic uh, cu sens uh, unic pentru că aceiași care trebuie să, prim, să plătească și care să primească. Uh, și acum avem și rata dobânzilor care este la un nivel negativ, mai ales în anumite țări, în care cei care fac economii pierd bani și, de asemenea, pensionarii au de suferit. Deci dacă ne imaginăm acest cadru de coeziune pentru zona euro, pot să vă spun că în anumite state opinia publică este din ce în ce mai reticentă cu o continuitate a acestei situații și s-ar putea să voteze cu partide care doresc să-i pună capăt. Iată de ce, de aceea cred că este o adevărată amenințare la adresa zonei euro și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Epping, pentru această întrebare. E vorba de îngrijorări fundamentale pe care le cunoaștem foarte bine și uh, de care suntem conștienți. Și atunci când am conceput aceste instrumente, ne-am gândit la toate aceste aspecte, ținând cont și de rezultatele pe care le doream. Obiectivul final, practic, al acestor instrumente uh, pe care le elaborăm tocmai pentru a finaliza Uniunea Bancară este acela de a avea o piață mai stabilă, mai puțin fragmentată și, bineînțeles, o coeziune crescută din punct de vedere economic și financiar pentru zona euro. Și, bineînțeles, nu vreau să reduc aici importanța coeziunii sociale, pentru că știm că ambele merg mână în mână și știm cât de important este pentru ca acest proces să fie unul inclusiv care să aducă o repartizare, o distribuție mai echilibrată la capătul procesului. Însă să ne întoarcem la procesul de mutualizare și la îngrijorările pe care le-ați manifestat. Noi am făcut foarte mult pentru a reduce riscurile pentru economia noastră. Dacă ne uităm la datele actuale și la datele din ultimii ani, să zicem, vă, veți vedea că s-a produs o reducere importantă a riscurilor pentru zona euro și acesta este rezultatul unei situații economice mult mai rezistente în ultimul timp și a presiunii pe care a exercitat-o fiecare stat membru la nivelul grupului zonei euro, tocmai pentru a reduce riscurile. Aceste decizii au fost luate tocmai la momentul la care ne-am dat seama cu toții că nu uh, dorim să avem o uniune a transferurilor, pentru că nu acesta este obiectivul mecanismelor și a instrumentelor pe care le-am înființat, ci tocmai din potrivă, noi ne doream să asigurăm un nivel de încredere ridicat pe diversele piețe în care aceste mecanisme sunt uh, operaționale. Ne doream să putem înainta împreună în aceeași direcție. Și așa cum spuneam la primul răspuns pe care l-am dat, cred că trebuie să fim uh, răbdători și să uh, ne punem semne de întrebare în legătură cu situația actuală și, practic, acest proces nu s-a încheiat. Dorim să mergem mai departe, însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că toată lumea este mulțumită cu ceea ce facem. Și e adevărat, ați menționat și rata dobânzii, care este foarte mică. Rata dobânzii reală e adevărat că a fost scăzută în Europa și în unele țări europene de mult timp. Asta nu este o noutate, nu este ceva recent, ci e un factor cu care ne confruntăm de mai mult timp. Și răspunsul cel mai bun pe care l-aș avea pentru această problematică este tocmai acela de a reduce fragmentarea financiară în Europa, să îmbunătățim Uniunea Piețelor de Capital, să permitem o investiție a economiilor existente în zona euro în mod sigur, într-un mediu sigur, pentru a obține beneficii. Și dacă reușim să asigurăm o astfel de abordare coerentă, ținând cont de coeziune, e clar că nivelul de încredere va crește și în felul acesta vom putea atinge obiectivul final al nostru, al tuturor acestor schimbări în cadrul instituțional, acesta fiind stabilitatea pentru sectorul financiar în zona euro. Mulțumesc, domnul Garcia Margallo, din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule președinte și dumneavoastră. Timp de 17 ani am fost membru al acestui parlament și am făcut o pauză de 5 ani, am revenit și iată că nu s-a schimbat nimic. De fiecare dată întârziem un pic, și de fiecare dată venim cu o soluție care nu este tocmai potrivită pentru problemele pe care le abordăm. Ne aflăm într-un proces de dezaccelerare. Domnule președinte, spuneați că există un risc major aici. Se pare că avem și semnale în acest sens. E adevărat că Statele Unite au uh, tocmai au depășit perioada cea mai lungă de creștere economică și așa cum știm din geneză, după o perioadă bună, floritoare, vine una exact pe dos. Există mai mulți indicatori în acest sens, în ceea ce privește creșterea economică, uh, sectorul manufacturier și toate acestea ne arată că s-ar putea întâmpla ceva. Și aici există două abordări. Unii spun că e vorba de factori geopolitici, ce se întâmplă cu China, Statele Unite, Brexit, Orientul Mijlocit și consecințele asupra prețului petrolului care ne-ar aduce la o criză care n-ar fi o criză a cererii, și a ofertei și alții mai optimiști spun că ne așteaptă o situație precum în Japonia, cu creștere scăzută, inflație scăzută, rata dobânzii scăzută, însă în țări precum țara mea, asta înseamnă o rata șomajului structurală foarte, foarte ridicată. Și care este, din punctul dumneavoastră de vedere, natura acestei crize și care sunt măsurile de luat și pentru prima dată iată că sunt de acord cu colegul meu socialist spaniol ce se întâmplă atunci când mecanismele interguvernamentale nu funcționează, ce putem face. Dacă dorim cu adevărat să uh, realizăm ceva, trebuie să ajungem la o metodă comunitară care să fie de tip federal. Și vreau să vă întreb încă o dată, care sunt soluțiile? Se pare că uh, politica monetară nu este atât de bună precum credeam, nu putem coborâ mult mai mult uh, rata dobânzii, s-a spus și aici, s-a comparat foarte multă datorie publică și privată, nici aici nu putem face mult mai mult. Așa cum spunea și colega mea, în politica bugetară avem niște limite foarte clare în anumite țări precum uh, Spania și cred că Germania, Olanda și alte țări Uh, e adevărat că uh, când e vorba de bugetul public, uh, nimic nu se mișcă și vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți dumneavoastră, ce fel de criză ne așteaptă și care este planul pe care îl pregătiți, care sunt soluțiile instituționale pe care dumneavoastră, în calitate de, în calitate de președinte al BCE, îl veți propune, nu pe care îl vor accepta guvernele, că știu că nu va fi așa. Mulțumesc foarte mult, domnule Garcia Margallo. Vă mulțumesc pentru întrebări. E adevărat că prea mult timp am uh, uh testat această capacitate de rezistență a redresării. Am uh, trecut peste uh, prea multe riscuri și știu că asta are consecințe diferite pentru ciclul de afaceri, pentru dezvoltare. Însă, din 2016 încoace, dacă ținem cont uh, și de referendumul asupra Brexitului, practic am adăugat la nivel global aceste două dimensiuni în activitățile noastre, în deciziile cetățenilor din punctul de vedere al investițiilor și al deciziilor de consum. <coughs> și deși am făcut acest lucru, timp de șase ani consecutivi am uh, reușit să creștem în continuare, să adăugăm noi locuri de muncă în economiile noastre și acesta a fost rezultatul unei abordări mult mai echilibrate din punctul de vedere al cererii pentru economiile noastre și, bineînțeles, rezultatul reformelor care au fost implementate atât la nivel național cât și european. Și la nivelul zonei euro, tocmai pentru a ieși din criză. Cred că nu putem repeta aceleași greșeli, deci n-ar trebui să ne gândim la măsuri prociclice pentru a oferi răspunsuri în situația actuală. Cred că ne aflăm într-o situație foarte bună pentru că spre deosebire de alți uh, actori monetari uh, la nivel global, zona euro are o poziție fiscală destul de echilibrată. Generăm uh, bilioane sau trilioane de uh, economii în fiecare an pentru că avem o poziție externă pozitivă la nivelul zonei euro pe ansamblu. Și dacă ținem cont și de schimbările pe care le-am introdus la nivel instituțional, Acestea sunt instrumentele cele mai bune pe care le avem la momentul acesta, tocmai pentru a lupta împotriva acestei dezaccelerări economice la care asistăm. Și dacă nu putem schimba, pentru că tocmai acestea sunt riscuri care vin din afara zonei euro, deci nu putem face nimic, sursa riscurilor și a nesiguranței vine din afară, deci aici nu putem face nimic, dar înăuntru, în zona euro, putem propune politici care să țină cont tocmai pentru a nu fi prociclice și pentru a lupta împotriva acestor riscuri care au de-a face încă o dată cu o scădere a cererii în zona euro. Mulțumesc, domnul Pedro Silva Pereira de la SID. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte al Eurogrupului, domnule ministru uh, al finanțelor, domnule Centeno, vreau în primul rând să vă felicit pentru că Iată, de ani de zile ne aflăm în impas și acum, în sfârșit, se pare că se schimbă ceva, se finalizează Uniunea Bancară și se schimbă și din punctul de vedere al aprofundării Uniunii Economice și Monetare. Și salut aici acordul pentru un nou instrument bugetar pentru convergență și competitivitate. E adevărat că nu sunt instrumente perfecte, spuneați că e vorba de o contribuție modestă, dar uh, ea reprezintă un pas uh, important înainte pentru a avea o adevărată capacitate bugetară în zona euro. Salutăm de asemenea și înființarea unui mecanism european pentru, uh, de garanții pentru depozite. În sfârșit, uh, rezultatele sunt pozitive și realiste și considerăm că putem ajunge la o finalizare pozitivă a acestor acorduri. În plus, uh, procesul de reformare a mecanismului de stabilitate european care prin uh, fondul unic de rezoluție ne va permite să ajungem la Uniunea Bancară. Iată, toate aceste progrese ne prefigurează un cadru foarte pozitiv pentru primul mandat pe care îl aveți în calitate de președinte al Eurogrupului toate acestea ne arată că Uniunea Economică se stabilizează și tocmai de asta are nevoie, pentru că toate aceste mecanisme permit până la urmă stabilitatea economică și financiară, însă nu joacă rolul de stabilizator pe care BCE-ul și toate celelalte instituții îl reclamă pentru Uniunea Economică și monetară și pentru buna sa funcționare. Ce părere aveți despre această funcție de stabilizare? Considerați că este o parte a soluției pentru Uniunea Economică și Monetară? Credeți că se pot face progrese în acest fel? Poate nu neapărat în primul mandat, dar poate în al doilea, în calitate de președinte al Eurogrupului. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Aș vrea să vă reamintesc că am recurs la măsuri foarte concrete. Măsuri pe care le considerăm echitabile pentru întărirea integrării europene, astfel încât toată lumea să fie mulțumită cu propunerile și măsurile luate. Zona euro am spus-o deseori, este un ansamblu de 19 democrații care au ajuns deja la maturitate. care știu care este rolul în Europa și în construcția europeană, sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Cetățenii se prezintă de fiecare dată la alegeri și în felul acesta își întăresc alegerile. Iar noi suntem responsabili în fața acestor cetățeni. Noi suntem cei care traducem în propuneri concrete această voință cetățenească care apare reflectată în toate eurobarometrele. În felul acesta, cetățenii europeni văd cum avansează procesul de construcție și uh, reamintesc acest lucru cu ocazia fiecarei alegeri. Însă, pentru a rămâne pe drumul cel bun, trebuie să lucrăm împreună. Astfel încât scăderea nivelului de încredere care a fost determinată de gravitatea crizei în statele membre pe o perioadă temporară de timp. Deci această pierdere a încrederii s-a accelerat foarte mult. Am văzut în ultimele luni de zile și pot să vă spun că sunt foarte mulțumit pentru că eu reprezint practic acest proces. Cetățenii ne arată că doresc să mergem mai departe și cred că toți ar trebui să mergem în același sens. Instrumentele bugetare au niște funcții clare care la un moment dat sunt chemate să joace un rol de stabilizator. Și cred că pe viitor, după ce vom reduce această lipsă de încredere care se datorează în special acelei crize ce ne-a lăsat uh, uh, într-o stare de disperare și ne-a prins pe nepregătite, cred că ar trebui să salutăm într-adevăr compromisurile la care s-a ajuns astăzi, pentru că tocmai prin acestea putem vedea în mod clar care sunt alegerile cetățenilor europeni. Aceștia știu că Europa este în centrul activității Parlamentului European. Mulțumesc, doamna Luisa Porbi, din partea Renew. Mulțumesc, domnule Senteno. Vreau să vă mai pun o întrebare suplimentară în legătură cu egalitatea de gen sau mai degrabă lipsa sa. În discursul inițial spuneați uh, că echilibrul de gen este o problemă și că veți arăta acest lucru în fața colegilor, iar când ați fost întrebați de colegii Comisiei noastre pentru a vă lua un angajament clar în acest sens, spuneați că s-au făcut pași importanți înainte, având-o pe Christine Lagarde ca președinte al BCE în 2019, însă mi se pare prea târziu să așteptăm până în 2019 să avem o femeie președinte și să fie singura femeie din 24 de reprezentanți care se uh, află la această masă uh, în poza pe care v-am arătat-o. Asta înseamnă că nu am mers îndeajuns de departe, că este o problemă structurală pentru care e nevoie de o soluție structurală de altfel nici la această comisie. Mai puțin de 25% din membrii comisiei sunt femei. Nici aici lucrurile nu stau prea bine, însă avem nevoie de leadership de la nivel înalt și uh, mă tem că aceasta se, această responsabilitate se află pe umerii dumneavoastră și a persoanelor responsabile. Și aș vrea să pun această problematică a diversității în mod mai general, pentru că în această poză uh, toată lumea este albă, deci nu există nicio culoare și vreau să vă întreb și în acest sens și să revin la întrebarea să văd ce veți face pe viitor. Mulțumesc, doamna Porite, pentru această întrebare. Nu pot decât să reiterez ceea ce am spus mai devreme nu cred că acea imagine se va schimba, ci imaginea în general uh, la nivelul instituțiilor europene cred că se schimbă. În afara BCE avem o, uh, o cotă mult mai importantă de femei uh, pe poziții de responsabilitate la nivelul UE și cred că e important să mergem în continuare pe acest drum. Iar din punctul meu de vedere, din care este perspectiva mea asupra acestei chestiuni, pot să spun doar că voi continua să fac campanie în acest sens și voi atrage atenția asupra îngrijorărilor pe care tocmai le-ați manifestat. E adevărat că există aici un context istoric care nu joacă neapărat în favoarea noastră, însă, așa cum spuneam mai devreme, în anul 2019, două treimi din uh, deciziile care s-au luat pentru posturile din uh, Consiliul de Administrație al BCE au fost uh, decizii care au ales femei și dacă se continuă cu această tendință, e clar că se va produce o schimbare structurală pentru poza pe care tocmai, imaginea pe care ne-ați arătat-o. Bineînțeles, cu condiția să avem candidați buni și acesta este principalul obiectiv, după care, bineînțeles, vom ține cont și de îngrijorările pe care le-ați prezentat. Sincer, nu cred că există alte soluții decât să continuăm să facem presiuni asupra uh, factorilor de decizie pe viitor, astfel încât ceea ce s-a întâmplat în 2019 să nu fie doar un episod trecător, ci să fie o tendință care să continue și pe viitor. Mulțumesc, Jose Guzmao din partea GUE. Thank you, Chair. I will uh, speak in Portuguese. Uh, Senhor Mário Centeno, uh, foi anunciado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 Uh, sunt deduse din bugetul general, aș dori să știu dacă ele vor fi luate de la sumele de coeziune, pentru că nu, e vorba, nu se vorbește de sume suplimentare, ci se va face un transfer, uh, se vor, lua, uh, bani, vor fi luați banii de la o politică și vor fi puși la alta. Ori știm care este capacitatea Uniunii Europene de a face față crizelor economice. Niciodată nu putem să, rez- să rezolvăm problemele de coeziune în Europeană dacă procedăm astfel. Toate aceste priorități macroeconomice nu reflectă uh, apelul pe care îl face Comisia Europeană la adresa statelor membre, rugându-le să își sporească investițiile politica de coeziune este practic domeniul care finanțează investițiile în Europeană și dacă tăiem acest buget, uh, acest instrument nu e suficient pentru a compensa reducerile respective. Mie mi se pare că Comisia Europeană solicită măsuri care nu uh, reflectă coerența instrumentelor pe care le propune. Mulțumesc! Jose Coșmau. Aș dori să pun uh, puțin uh, lucrurile în context și să vă explic importanța acestui instrument bugetar, mai ales uh, în contextul bugetului european. Și o să explic de ce este un instrument important. Și după aceea o să mă refer la chestiunea legată de dimensiunea instrumentului. Acest buget, instrument bugetar pentru competitivitate și convergență nu este un instrument de coeziune. El uh, este trecut la o altă rubrică bugetară. Cum se obiectiv, promover a convergenție. Chiar de la început, unul dintre obiectivele sale este să promoveze convergența și competitivitatea economiilor. Cum va obține acest rezultat? Acest instrument pune la dispoziție finanțări pentru a face față provocărilor și uh, ident- uh, obiectivelor identificate de către semestrul european, mai ales în recomandările pentru zona euro. Aceste recomandări Uh, ar trebui uh, să fie un instrument de coordonare pentru coordonarea politicilor din zona euro. Dar până acum nu a existat niciun fel de instrument financiar pentru a susține acest proces de convergență. Și deci, iată, acum am acordat o dimensiune financiară acestor uh, priorități prin acest instrument. Și cred că aceste recomandări vor crește ca importanță E o oportunitate pe care nu ne putem permite să o ratăm. Șefii de state și de guverne au hotărât ca ă, evoluția financiară a acestui instrument ă, să fie, să dobândească o formă în ă, <clears throat> negocierile CFM. Deci nu putem spune că avem o decizie finală fiind cuantumul sumelor vom cunoaște amploarea acestui instrument după ce negocierile privind CFM-ul se vor fi finalizat. Știți că negocierile sunt în curs. Nu ne rămâne decât să sperăm că vom obține ceva progrese în ce privește negocierea bugetului. Și în acest domeniu trebuie să epunem, depunem eforturi. Mai există o altă dimensiune importantă acestui instrument care face ca el să fie unic – E vorba de guvernanța lui. Acest instrument va fi administrat de către toate țările, de guvernele ă, statelor din zona euro. Deci fiecare stat membru din zona euro va identifica acțiunile necesare ă, în zona euro. Deci acest instrument va fi foarte important. Pentru că el poate aduce mai multă rezistență și reziliență uh, zonei euro. Deci obiectul, obiectivul său este să obțină stabilitate uh, în uh, termeni economici. Dar bineînțeles că el trebuie să fie distribuit în mod echitabil și trebuie să reacționăm la asimetriile existente. Mulțumesc! Domnul Kirțos de la PPR are acum cuvântul. Mulțumesc. Am două întrebări. Prima dintre ele se referă la uh, declarația domnului uh, Schulz legată de uh, Scholz legată de uh, schema europeană de garantare a depozitelor. Știți că a existat un uh, articol în Financial Times Uh, unde s-a spus că acest subiect uh, va fi discutat la Congresul Partidelor Partidului Social. Sau este vorba de o poziție care uh, urmează să fie adoptată de către guvernul german, pentru că există o diferență foarte mare între aceste două ipoteze posibile. Eu personal consider că ar trebui să avem o un sistem de garantare a depozitelor, dar trebuie să vedem care este poziția germanilor În ce privește uh, datoria suverană Elena, Știți că ea este foarte mare, dar dacă calculăm uh, sustenabilitatea acestei uh, datorii, calculele se bazează pe dobânzi care nu sunt aplicate. E vorba de dobânzi de 4,5-5%, ori acum dobânzile cu care împrumutăm pentru aceste obligațiuni de 10 ani sunt mult mai mici. rata de creștere a economiei este uh, de 1,2 până la 1,10% și în conformitate cu uh, calculele anterioare, uh, aceste dobânzi erau de două sau de trei ori mai mari decât uh, rata dobânzii și diferența este foarte mare. Sigur că nimeni nu poate prevedea uh, valoarea dobânzii pe viitor, dar uh, Problema este că aceste calcule se bazează pe uh, calcule greșite, pe premise greșite. Mă întreb dacă calculele vor fi rectificate. Este un subiect foarte important pentru Grecia, pentru că cu, odată cu surplusul uh, primar, sur, uh, deci surplusul de bază, are de-a face cu eforturile fiscale pe care trebuie să le depunem. Mulțumesc, domnule Chirțos. Mulțumesc pentru cele două întrebări pe care mi le-ați adresat. Aș dori să mă refer la prima dintre ele. Bineînțeles că contribuția colegului meu, Olaf Scholz, care a fost prezentată la Eurogrup, ca ă, provenind de la ă, Ministerul de Finanțe din Germania și deci ca atare a guvernului german. Bineînțeles că avem tot felul de dezbateri, atât la nivel intern cât și la nivel internațional, pe toate aceste subiecte și acest subiect nu face excepție. Fără a vrea să mă repet, aș dori să spun că a fost o contribuție foarte importantă care a schimbat uh, complet ambianța dezbaterii la ultima ședință a Eurogrupului și bineînțeles că așteptăm cu nerăbdare să uh, folosim această propunere ca și contribuție la dezbatere, dar așa cum spuneam, este o dezbatere îndelungată cu mai multe contribuții atât din partea Comisiei Europene, dar și din partea uh, grupului la nivel înalt, pe care l-am înființat la începutul anului. și care urmează să uh, prezinte trei contribuții importante în următoarea ședință a Eurogrupului. Deci, doream să fac această precizare fără a mă amesteca prea mult în dezbaterea internă a Germaniei și doresc să mulțumesc guvernului german pentru această contribuție. În ce privește datoria Elena, știți foarte bine că rata dobânzii pe care o plătește Grecia este mult mai mică decât uh, dobânzile de care vorbeați. Este adevărat că uh, piața pentru Grecia a evoluat foarte mult și considerăm că e foarte important să subliniem acest lucru. Și asta sigur că a fost rezultatul tuturor uh, reformelor care au fost înfăptuite și pe care le apreciem foarte mult. Mulțumim uh, cetățenilor Elen pentru că știm uh, cât de greu a fost pentru Grecia să aplice toate aceste uh, reforme. Deci, rata dobânzii de pe piață e cumva un, o consecință a acestor eforturi și trebuie să continuăm să le menținem și să le lăudăm și pe viitor. N-aș vorbi de estimări greșite, pentru că ele se bazează pe uh, felul în care aceste rate ale dobânzilor pot uh, evolua pe viitor, dar sigur că trebuie să le actualizăm. Practic, uh, probabil că această actualizare va avea loc în curând. Avem instituții care se ocupă de acest proces și cu toții vom urmări de aproape aceste evoluții pe viitor, astfel încât să Uh, putem uh, trage foloase de pe urma veștilor bune din Grecia. Mulțumesc, Alfred Sant, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Comitetul Fiscal European, în raportul său anual din 2019, a făcut patru recomandări în legătură cu felul în care a simplifica procedurile semestrului european. Există o, o regulă uh, de cheltuieli legată de datorie Ideea este să protejăm investițiile publice în perioadele de fiscalizare uh, fiscală, apoi uh, introducerea unor obiective pentru uh, dobânzi și o legătură directă între deciziile politice și evaluarea în curs. Care este poziția dumneavoastră cu privire la aceste recomandări? Vă deranjează vreuna dintre ele? Considerați că aceste propuneri ar putea să fie acceptate la uh, Eurogrup? Pentru a consolida guvernanța, uh, Bordul Fiscal European a sugerat ca președintele Eurogrupului să fie, să ocupe un uh, post uh, de tip full-time. Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc, domnule Sant, și mulțumesc pentru aceste întrebări. E un subiect foarte important la care m-am referit deja de mai multe ori astăzi. contribuția Comitetului um, Fiscal uh, European este foarte importantă. Practic, uh, reflectă dezbaterile pe care le-am avut la Eurogrup uh, în ultimii ani. De fiecare dată când ne confruntăm cu probleme în punerea în aplicare a regulilor noastre, dar spre deosebire de anumite păreri care sunt predominant negative față de uh, punerea în aplicare a regulilor actuale, dacă e să evaluăm rolul Comisiei Europeane în punerea în aplicare a acestor reguli și impactul regulilor ca atare în domeniul politicilor noastre fiscale din țările noastre, eu cred că bilanțul este pozitiv folosim regulile în mod inteligent, sigur cu uh, flexibilitatea necesară permisă de regulile actuale. Dar din când în când și doar din când în când, câteodată prea des, din păcate, aceste reguli sunt greu de înțeles și duc la uh, rezultate negative în anumite țări și în anumite situații și de aceea trebuie să abordăm această, aceste probleme pentru că până la urmă aceste reguli ar trebui să simplifice viața miniștrilor noștri de finanțe și în sensul comunicării, de exemplu, să poată explica legătura directă între deciziile noastre și rezultatele obținute. Uh, câteodată trebuie să vă spun în calitate de observator imparțial că nu e chiar ușor să faci asta. Dar, pe baza acestor contribuții, pe marginea dezbaterii în curs, la diverse niveluri, în legătură cu aceste reguli, eu cred că în viitorul apropiat putem să <coughs> discutăm un uh, cadru diferit, să zicem mai transparent și mai ușor de comunicat în legătură cu aceste reguli. Și e un aspect foarte important, pentru că chiar dacă într-o situație, și aici vă dau opinia mea personală, în situația în care regulile au dus la rezultate pozitive, promovând stabilitatea uh, finanțelor noastre publice, ele sunt uh, implementate de către Comisia Europeană dar asta aduc și critici, aduce și critici la adresa Comisiei. Sunt uh, tensiuni pe care cred că am putea să le uh, evităm cu o revizuire viitoare. Și aveți uh, dreptate și în, așa cum am spus în declarația mea inițială, am spus că investițiile și mai ales în anumite domenii sunt mult prea importante pentru Uniunea Europeană și pentru zona euro ca ele să fie încadrate doar în, de aceste reguli. Deci trebuie să creăm uh, o marjă de dezbatere a acestor chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Sven Giegold, acum din partea versilor. Um, in 2019... Mulțumesc! În 2019, zona euro a avut uh, surplusul curent uh, cel, cu numărul 2 din lume, îmi cer scuze, cel mai mare din lume. Considerați că o astfel de poziție este durabil, având în vedere uh, tulburările internaționale tot mai mari. Considerați că e necesar ca statele membre cu excedente mari să ia măsuri suplimentare și cum evaluați faptul că membrul cel mai mare, care apropo este Germania, a optat să nu folosească acest spațiu fiscal, marja fiscală, de care se bucură în conformitate cu Pactul de Creștere și de Stabilitate. Da, mulțumesc că e o dezbatere foarte importantă. Am menționat deja aceste surplusuri uh, foarte mari care caracterizează zona euro. Cred că este foarte important să ne configurăm mai bine instituțiile, astfel încât aceste excedente să fie reinvestite în zona euro. Și în acest sens trebuie să dezvoltăm uh, Uniunea piețelor de capitaluri și să desăvârșim Uniunea Bancară. Fără aceste doi, acești doi piloni, deși câteodată cuvântul pilon este poate prea puternic, pentru că e vorba de un număr mare de instituții mici, dar fără acești doi piloni nu vom putea să creștem în mod uh, adecvat uh, segmentul de uh, piață de, de investiții private în ajustări prociclice din economia noastră. Dar, deocamdată, cred că pentru țările care au un excedent, ar fi mai bine să se gândească la un mod adecvat de a-și aduce contribuția la reechilibrarea zonei euro acest aspect este evidențiat și în uh, procedura pentru dezechilibre macroeconomice pe care o avem în uh, Uniunea Europeană și trebuie să procedăm astfel încât să nu creăm uh, și alte dezechilibre sau presiuni pe plan intern care să nu fie durabile pentru statele respective. Deci, da, e momentul să luăm măsuri, să preîntâmpinăm, așa cum am spus și în uh, discuția mea, în uh, intervenția introductivă, dar astfel încât să ținem cont și de preocupările uh, pe care aceste acțiuni le pot genera. Mulțumesc! O ultimă întrebare de la procedura Catch the Eye. Robert Roland, din partea neafiliaților. Aveți două minute. Un minut pentru întrebare și unul pentru răspuns. Mulțumesc! domnului Centană. Eu am participat la un, o conferință de la Institutul de Cercetare Internațională și spuneau că există mai multe elemente de convergență, ciclul de afaceri, uh, agregatele monetare și de la criza financiară, în ceea ce privește ciclul de afaceri, unde a existat uh, convergență, dar din păcate uh, creșterea a fost aproape zero, uh, Uh, și competitivitatea, uh, divergența a crescut foarte mult. Deci pe aceste două aspecte situația s-a înrăutățit. Această divergență s-a manifestat în Germania cu excedentul uh, de care s-a vorbit. Finanțele publice știm cu toții că și aici avem divergențe foarte mari. Iar în ce privește agregatele monetare, am, existat, am avut uh, o divergență mare în ce privește creșterea monetară M3 și M0. Deci nu am obținut convergența pe care ne doream. În introducerea dumneavoastră ați menționat uh, această propunere uh, germană cu privire la sistemul EDIS. S-ar putea concretiza. Credeți că ea a fost generată de o schimbare de atitudine în Germania datorită faptului că, la fel ca și băncile din uh, Italia, băncile din Germania sunt uh, la ananghe? E o primă întrebare. Apoi, politicile prociclice uh, și evitarea lor, dacă apare o nouă criză. Ar trebui să se ocupe Banca Centrală Europeană sau aceste măsuri ar trebui să fie luate la nivel național? Și care ar fi uh, propunerile dumneavoastră în ce privește aceste politici? Apoi, uh, echilibrele Target 2. Și ele sunt foarte importante în uh, caz de criză economică. Ele sunt duble față de pasarea uh, calitativă la care asistăm de la criză încoace. Știți că au existat foarte multe transferuri între țările sărace și cele mai bogate. Deci, care, cum înțelegeți dumneavoastră aceste echilibre Target 2? Iată întrebarea mea finală. Mulțumesc, domnule Roland. I don't, I don't know if I... Nu știu dacă sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Dacă sunt de acord cu părerile dumneavoastră, când vine vorba de convergență sau divergență, euro din cele trei, uh, din cele trei puncte de vedere pe care le-ați menționat dumneavoastră. Adevărul este că nu avem uh, acum nicio țară care face să facă obiectul uh, unui, unei proceduri de uh, deficit excesiv. Uh, toate, avem cel mai mare număr de țări care se apropie de atingerea obiectivului pe termen uh, mediu și toți indicatorii de, conver- de convergență uh, din 1995 sunt la cele mai înalte niveluri și când vine vorba de creștere, pentru prima dată, în urmă cu 2 ani, toate țările au crescut uh, cu un ritm peste 1,5%. Însă, sunt de acord că uh, aceste tendințe sunt lente, că nu putem considera că vor continua de la sine, că avem nevoie de eforturi suplimentare din punct de vedere instituțional și că chiar dacă ar fi să examinăm Statele Unite ale Americii, un exemplu a unei uh, mari, stabile uniuni economice și monetare cu uh, și avansată din punct de vedere al Uniunii politice și fiscal, convergența zonelor economice rămâne în continuare un proces uh, care înaintează lent. În mod evident, trebuie să ne definitivăm structura instituțională a Uniunii Economice și Monetare pentru a ajunge la o asemenea, la o asemenea convergență. În acest moment, cred că trebuie să evităm răspunsuri politice cu caracter prociclic și să ne uh, ocupăm în continuare de structura instituțională a zonei euro, în lipsa căreia nu se va ajunge la convergență. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc domnule Senteno, mulțumesc tuturor colegilor. Cred că putem încheia această reuniune. Vă aduc aminte că ne revedem în data de 2 decembrie de la 15 la 16.30 și apoi 3 uh, decembrie dimineața de la 9 la 12.30 și după masa de la 14.30 la 18.30. Mulțumesc!